comunicare de făcut se referă la formarea noului guvern din Franța după numirea a două dintre colegele noastre, doamna Sylvie Goulart, ca ministru al apărării și a doamnei Mariel de Sarnes, ca ministră care se ocupă de afacerile europene în cadrul Ministerului pentru Europa și Afaceri uh, um, externe, Parlamentul constată că aceste locuri au devenit vacante începând cu data de astăzi, 18 mai 2017. Le felicit pe cele două foste colege și le urez mult succes!